facem de obicei. Și ajungem acum la primul vot. Este vorba de extinderea mandatului Comisiei de Anchetă. Președin... Conferința președinților a adoptat um, solicitarea Comisiei de Anchetă pentru examinarea pretinsei încălcare a normelor de drept sau administrării defectuoase în aplicarea dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziune fiscală, pe scurt Comisia PANA, cu încă trei luni. Comisia PANA consideră că activitatea sa este um, în desfășurare și a ajuns deja departe și că audierile publice și misiunile și delegațiile la fața locului se desfășoară bine, dar mai sunt multe de făcut. Date fiind documentele care mai trebuie verificate, analizele de efectuat și uh, Diferitele părți implicate care încă nu au fost audiate, Comisia PANA consideră că o astfel de extindere a mandatului său este necesară pentru a putea să-și aplice corect și complet mandatul. Dacă nu există obiecții față de decizia conferinței președinților, extinderea mandatului se consideră ca fiind adoptată. Ajunge